Juan Carlos. Gheorta Vidal și doamna Ines Cristina Zuber m au anunțat că se retrag din uh, Parlamentul European începând cu 12 ianuarie, uh, respectiv 31 uh, ianuarie. Parlamentul constată că mandatele au fost vacantate cu data anunțată și a anunțat Administrația Națională. Comisia Jurii în ședință